din partea liberalilor. Mulțumesc tuturor, dragi colegi! Complimente la dichiarație. Felicitări. Declarația scrisă 0037 din 2011 prezentată de deputații Danelis și alții privind uh, pactul insular uh, ca și inițiativa oficială europeană a întrunit de asemenea uh, votul majorității membrilor Parlamentului nostru și ca atare va fi transmisă în, caz, în baza articolului 123 pentru a fi publicată și îi dau cuvântul domnului Danelis pentru a vorbi despre această inițiativă. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, Suntem optimiști în ce privește uh, uh, coeziunea, mai ales în regiunile insulare. O creștere sustenabilă în domeniul economiei, mediului înconjurător și în alte domenii. Mulțumesc tuturor colegilor care au semnat această declarație, ca și asistenților noștri Inge și Alessandro. Mulțumesc, felicitări vouă și trecem acum la voturi. Este vorba despre raportul domnului Michel uh, privind regulamentul uh, Parlamentului European și Consiliul de